ocupen sus asientos, señorías. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Señorías, la presidencia va a hacer un anuncio. Doamnelor și domnilor, președinția va face un anunț, de aceea vă rog să fiți atenți. După cum știți, astăzi sărbătorim, ziua armi, sărbătorim armistițiul prin care comemorăm finalul primului război mondial din acest motiv, tocmai pentru a comemora armistițiul care a pus capăt primului război mondial, vom păstra un moment de reculegere în memoria a milioane de europeni care și-au pierdut viața în acel război. Muchas gracias, señorías. El acta de la sesión de ayer ya está disponible. Procesul verbal al ședinței de ieri este disponibil. Dacă nu aveți observații, atunci îl considerăm ca fiind adoptat. Trecem acum la votare. Votăm mai întâi raportul doamnei Matera referitor la mobilizarea Fondului European de Ajustare la